Uh, Dragi colegi. Uh, Dragi colegi, v-aș mulțumi dacă cei care nu doresc să rămână la explicarea voturilor părăsesc hemiciclul astfel încât cei care doresc să-și uh, explice voturile să poată să facă acest lucru și să prindă și ei avioanele pe care le au. Oh, oh. So once again, Din nou, dragi colegi, aș dori să vă rog să părăsiți semiciclul pentru a putea trece la explicarea voturilor. Vă rog să manifestați respect față de colegii care doresc să își explice voturile. Thank you. Now we start the explanation of the votes. Trecem la explicarea voturilor. Primul este raportul EIDER Gardia Zabal Rubial, Fondul de Garantare pentru Acțiune